Aș dori uh, de asemenea să Vă cer uh, scuze în numele doamnei președinte Sartori pentru absență. După cum știm uh, foarte bine, întotdeauna ne putem aștepta la surprize la Bruxelles. Așa că îi voi lua locul doamnei președinte Sartori și voi deschide lucrările reuniunii noastre de astăzi. Aș dori să urez bun venit domnului ministru Iaroslav Neverovici, ministrul lituanian pentru energie. care ne onorează cu vizita asta. Nu voi uh, intra în foarte multe detalii. Aș vrea să trec mai departe. Traducerea funcționează. Dacă îmi dați voie, voi da direct cuvântul domnului ministru lituanian pentru, pentru o introducere cam de 15 minute. Vom asculta prezentarea sa cu foarte mult interes. Și asta în contextul uh, președinției actuale a Uniunii Europene. Îi doresc uh, multă forță și mult succes în poziția sa de membru al președinției. Noi uh, Știm uh, că îndeplinirea acestei președinții de șase luni nu este deloc o sarcină ușoară. Agenda pe care o avem în fața noastră este foarte dificilă și foarte încărcată. Vom discuta despre bugetul Uniunii Europene pentru perioada următoare. Mai sunt uh, foarte multe lucruri uh, dificile uh, pe care le abordează comisia noastră și care sunt foarte complicate. Așadar, fără alte introduceri, îi dau direct cuvântul domnului ministru. Aveți cuvântul, bine ați venit la comisia noastră. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiami komiteto nariai. Mulțumesc, domnule președinte, distinși membrii ai Comisiei. Este o mare onoare pentru mine să vă prezint uh, programul președinției lituaniene în Parlamentul European. Lituania este primul stat baltic care deține uh, președinția Uniunii Europene în următoarea perioadă. Este un mare privilegiu și o mare responsabilitate pentru noi. Mă bucur că acum, după prezentarea președinției lituaniene voi avea ocazia să discut cu dumneavoastră subiecte importante care uh, sunt uh, relevante pentru Comisia dumneavoastră și pentru cetățenii Europei. Sunt uh, conștient că Parlamentul se află în centrul procesului democratic al Europei și uh, că cooperarea strânsă a președinției cu Parlamentul European și cu Comisia ITRE pe probleme de energie este de importanță maximă. Președinția lituaniană va, face, va depune toate eforturile necesare pentru a continua parteneriatul de succes și de a rămâne deschisă și transparentă cu accent pe rezultate. Sper că împreună vom putea să valorificăm rezultatele excelente ale președinției irlandeze pentru a ne îndeplini obiectivele Uniunea Europeană a luat uh, decizii importante în ultimii ani care au contribuit la gestionarea crizei economice. Totuși, în prezent, uh, ne mai, uh, ne mai confruntăm cu provocarea urgentă de a genera creștere și locuri de muncă, în special pentru tineri. Prioritățile președinției lituaniene reflectă aceste provocări, precum și viziunea uh, unei Europe uh, deschise și responsabile la nivel uh, mondial. Prioritățile președinției noastre se încadrează în trei piloni și anume o Europa credibilă, în creștere și deschisă. Credibil înseamnă că vrem să asigurăm o stabilitate financiară și finanțe publice solide. Vrem să asigurăm creștere care să crească competitivitatea Uniunii Europene și să creeze locuri de muncă. O altă prioritate a noastră, o Europa deschisă, constă în consolidarea Uniunii Europene ca model global de deschidere și securitate. Inițiativele noastre principale contribuie la aceste trei priorități ale unei Europe credibile, în creștere și deschisă. Dați-mi voi acum să vă prezint uh, principalele dosare pe energie. Finalizarea uh, pieței interne a energiei până în 2014 este prioritatea noastră majoră. Suntem angajați să îndeplinim acest obiectiv uh, nu doar datorită efectelor pe care le va avea finalizarea pieței interne a energiei pentru siguranța aprovizionării. Ținta noastră este să atingem obiectivele de climă și energie pentru 2020, constând în integrarea energiei energiilor regenerabile prin mai multă eficiență energetică pe partea de gestionare a cererii și apoi uh, siguranța aprovizionării. Uh, salutăm uh, raportul elaborat de domnul Iergi Buzek, care a fost discutat de comisia dumneavoastră și care va fi votat la plenară în septembrie. Noi ne vom baza pe Uh, aceste demersuri și pe comunicarea Comisiei Making the Internal Energy Market Work și pe planul de acțiune, precum și concluziile Consiliului adoptate la Consiliul Energetic din 7 iunie. Aceste concluzii uh, țin uh, cont de liniile directoare privind energia adoptate de Consiliul European pe 22 mai anul acesta, care reafirmă angajamentul de a finaliza piața internă a energiei în 2014 și de a pune capăt izolației statelor membre de la rețelele Uniunii Europene până în 2015. 2015 există o listă de proiecte de interes comun care ar trebui să fie adoptate în această toamnă. Astfel, este momentul să ne concentrăm pe implementarea acestor măsuri dacă vrem să ne atingem țintele pentru 2014 și 2015. Președinția va raporta la Consiliul de Energie din decembrie cu privire la finalizarea pieței interne a energiei în 2014. Astfel vom putea face bilanțul uh, progreselor realizate și vom reflecta asupra măsurilor care trebuie luate în continuare. Consolidarea dimensiunii externe a politicii eficienței energetice este al doilea pilon al priorităților președinției lituaniene în domeniul energetic. Piețele interne și externe sunt tot mai interconectate și de aceea avem nevoie de piețe uh, ale energiei uh, stabile și transparente la nivel global pentru a asigura securitatea energetică. Trebuie să consolidăm cooperarea între statele membre cu privire la dimensiunile externe ale politicii energetice a Uniunii Europene și în relațiile noastre cu furnizorii externi de resurse energetice. Doar dacă colaborăm și doar dacă suntem solidari, uh, putem ani să permitem Uniunii Europene să vorbească cu o singură voce în relațiile cu partenerii externi, consolidându-ne poziția de negociere și asigurând condiții de concurență legale pentru toate companiile uh, UE și non-UE un raport privind implementarea comunicării Comisiei referitoare la siguranța aprovizionării cu energie și cooperarea internațională a fost uh, preconizat în concluziile Consiliului din 2011 și a făcut, uh, și, uh, a făcut un apel la Consiliul European în mai 2013. Aș dori să menționez raportul doamnei Herzog care conține o abordare strategică pentru o aprovizionare cu energie sigură, sustenabilă și competitivă, adoptat în iunie anul trecut. Există și numeroase alte evoluții importante în ultimii doi ani în domeniul relațiilor energetice externe. În acest context, președinția lituaniană împreună cu Comisia uh, vor uh, elabora un raport cu scopul îmbunătățirii consistenței, credibilității și eficienței acțiunilor Uniunii Europene. Această revizuire ar trebui să fie aprobată la Consiliul de Energie din decembrie. În ceea ce privește proiectul de directivă privind uh, schimbarea uh, indirectă a folosinței terenurilor, uh, suntem bucuroși de progresele realizate sub președinția irlandeză. Acestea constituie o bază solidă pentru demararea discuțiilor cu Parlamentul European. Consultările intense cu Consiliul în ultimul trimestru contribuie la consolidarea acestei abordări, care consideră că schimbarea folosinței terenurilor reprezintă o problemă majoră. În același timp, aceste consultări uh, trebuie să contribuie la crearea unui mediu de reglementare și investițional stabil. Raportul de progres al Comisiei cu privire la energiile regenerabile din, anul, din aprilie anul acesta arată că statele membre uh, își ating uh, țintele intermediare. Totuși, raportul mai arată că persistă anumite provocări, uh, deoarece uh, spre final traiectoria devine tot mai abruptă. Consiliul de Mediu și Energie din iunie a făcut bilanțul discuțiilor și opțiunilor uh, de până acum. Timpul este esențial pentru discuțiile noastre comune. Impresia noastră este că cele trei instituții împărtășesc o apreciere similară cu privire la atenuarea efectelor um, schimbării folosinței terenurilor, pe de o parte, cu menținerea uh, unor perspective clare în domeniul investițiilor și atingerea țintelor Uniunii Europene în domeniul energiilor regenerabile. Aș vrea, în acest sens, să felicit Comisia dumneavoastră și uh, raportorul dumneavoastră, domnul Alejo Vidal Quadras, cu privire la uh, coordonarea cu succes a procesului de elaborare a avizului Comisiei pe acest uh, subiect. În uh, continuare, vom depune toate eforturile necesare pentru a finaliza acest dosar. Noi considerăm că trebuie să ajungem la un acord cu Parlamentul pentru a finaliza dosarul cât mai curând posibil. Un uh, cadru pentru 2030 pentru climă și energie se referă la dezvoltarea unei strategii care depășește țintele din 2020. Uh, se bazează pe foile de parcurs pentru 2050 uh, și analizează modalitățile în care se poate ajunge la un sistem economic și energetic uh, sustenabil, competitiv și sigur. Este vorba despre politica energetică a Uniunii Europene, care are o viață îndelungată și care mm, Uh, trebuie luată în considerare. În același timp, investitorii au nevoie de predictibilitate în cadrul de reglementare care se aplică deciziilor lor. Uniunea Europeană a stabilit deja o serie de ținte pentru 2020. A stabilit de asemenea niște ținte uh, climatice care trebuie îndeplinite dacă vrem uh, să devenim o economie competitivă cu emisii reduse de carbon până în 2050. Trebuie să acoperim deficiențile și să vedem unde trebuie să ne situăm până în 2030 suntem conștienți că procesul de consultare lansat de comisie s-a terminat doar acum o săptămână, însă mi se pare că va trebui să abordăm mai multe aspecte în orice cadru viitor uh, referitor la energie și climat. Țintele uh, sunt un aspect important. Întrebarea este dacă ar trebui să stabilim ținte de energie și uh, climă pentru 2030. Dacă răspunsul este da la această întrebare, atunci trebuie să stabilim aceste ținte pentru energia regenerabilă și eficiența energetică. Apoi, care sunt instrumentele de politică necesare pentru a, îndeplini aceste noi ținte? Cum putem să sprijinim cadrul pentru 2030 prin cercetare și inovație? Apoi, competitivitatea și siguranța aprovizionării. Siguranța aprovizionării este o preocupare continuă, iar Uniunea Europeană nu poate să-și dezvolte politica energetică izolat de acest subiect, iar președinția lituaniană are o prioritate de a consolida dimensiunea externă a politicii energetice a Uniunii Europene. Este clar că atunci, dacă dorim să relansăm creșterea, nu putem să ignorăm uh, competitivitatea. De aceea trebuie să ținem seama și de angajamentele partenerilor noștri cu privire la atenuarea efectelor schimbărilor climatice. Partajarea eforturilor. Cum putem să asigurăm o distribuție corectă a eforturilor între statele membre? Cum să evaluăm uh, în mod optim diferitele capacități de investiții ale sectoarelor industriale și ale grupurilor de consumatori. Noi uh, așteptăm cu interes punctele de vedere ale Parlamentului European pe aceste subiecte. Comisia a finalizat consultările publice cu privire la Cartea Verde și pregătește acum uh, studii de evaluare a impactului pentru fiecare stat membru. Președinția lituaniană va analiza posibilitatea de a organiza o prezentare a acestor rezultate ale consultărilor publice cu privire la cadrul 2030 pentru politici de climă și energie. Acest uh, subiect va fi o prioritate pe agenda Uniunii Europene în lunile următoare următoare, iar cooperarea strânsă cu Parlamentul European este critică pentru succesul nostru. Sperăm de asemenea că uh, proiectul de regulament uh, cu privire la notificarea proiectelor de investiții în infrastructura energetică uh, poate fi finalizat în timpul președinției noastre. Aceasta necesită o schimbare a temeiului juridic și de aceea facem un apel la cooperarea dumneavoastră și în particular la asistența raportorului dumneavoastră, doamna Adina Ioana Vălean. În concluziile sale din luna decembrie, Consiliul a spus că creșterea utilizării biomasei în scopuri energetice în următorii ani trebuie să țină seama de dimensiunile de sustenabilitate a, ale utilizării biomasei problematice. Există un raport al Comisiei în acest sens care a cuprins o serie de recomandări pentru statele membre. Raportul a ținut cont de necesitatea de a evita um, apariția unor scheme posibil incompatibile care să pună obstacole în uh, calea comerțului și creșterii în acest sector. Așteptăm uh, propunerea promisă de comisie cu privire la cerințele de sustenabilitate pentru uh, biomasa solidă și gazoasă în electricitate, încălzire și răcire. Acum uh, nu este încă clar dacă Comisia va elabora o propunere legislativă. Evident, uh, va trebui să vedem propunerea înainte să o comentăm în detaliu și sperăm însă că aceasta va fi de așa natură încât uh, să faciliteze îndeplinirea obiectivelor pentru energiile regenerabile. Consiliul de Energie ar trebui să analizeze propunerea la întâlnirea sa din decembrie, însă ne așteptăm ca ambele instituții Uh, să își aloce timpul necesar în timpul acestui semestru pentru a examina propunerea. Comunicarea cu privire la tehnologia energetică și inovația a fost discutată la Consiliul de Energie din iunie în cadrul unei dezbateri de politică. S-a convenit asupra unor orientări care sprijină abordarea stabilită de comisie sub forma elaborării unui plan de acțiune și a unei foi de parcurs integrate. Dacă comisia uh, poate să uh, realizeze realizeze această analiză uh, la timp, așa cum uh, s-a uh, susținut la, la Consiliul European din mai, atunci președinția lituaniană va fi pregătită să faciliteze o dezbatere de politică la Consiliul de Energie în decembrie. În ceea ce privește aspectele nucleare, aș dori să menționez revizuirea directivei uh, din 2009 privind siguranța nucleară, care va fi unul dintre dosarele cele mai importante în domeniul nuclear. Vom face toate eforturile pentru a facilita discuții constructive în cadrul Consiliului Uh, chiar dacă uh, suntem conștienți de faptul că statele membre au opinii divergente. Siguranța energiei nucleare este esențială pentru toți europenii. Suntem conștienți de importanța uh, unor condiții adecvate de funcționare a instalațiilor nucleare și trebuie să prevenim accidentele și să atenuăm consecințele dăunătoare ale accidentelor. Și trebuie să atenuăm efectele radiațiilor ionizante. Așteptăm cu interes uh, avizul Parlamentului European pe această temă. Domnule președinte, distinși uh, membri, înainte de a încheia, dați-mi voie să vă reamintesc evenimentele principale ale președinției noastre în restul acestui an. Uh, va avea loc un Consiliu de Energie informal la Vilnius pe 19 și 20 septembrie, apoi o conferință de nivel înalt cu privire la infrastructura energetică cu accent pe implementarea Uh, listei uh, PCI la nivelul Uniunii Europene și uh, construirea unei rețele energetice europene integrate care va avea loc pe 4-5 noiembrie la Vilnius și Consiliul de Energie care va avea loc pe 12 decembrie la Bruxelles. Aștept cu interes să vă urez bun venit săptămâna viitoare la Vilnius în cadrul vizitei Comisiei ITRE care va avea loc pe 15 și 17 iulie. În cele din urmă aș dori să vă spun că uh, vrem să ne ridicăm la înălțime în ceea ce privește această agendă plină de provocări. Cetățenii noștri uh, merită toate aceste eforturi și cred că ne vom realiza obiectivele dacă colaborăm îndeaproape și lucrăm împreună eficient. Experiența și, cuno- și cunoștințele Comisiei dumneavoastră sunt foarte valoroase în acest context. De aceea aștept cu nerăbdare să lucrez cu dumneavoastră și cu colegii dumneavoastră din Parlament în eforturile noastre comune în domeniul energetic. Mulțumesc! Děkuji vám, pane ministře, za velmi obsáhlý. Mulțumesc, domnule ministru, pentru această prezentare exhaustivă și foarte amănânțită în legătură cu programul președinției lituaniene, care reprezintă începutul rolului dumneavoastră în calitate de președinția Consiliului. Comisia noastră negociază și se ocupă de foarte multe aspecte ale energiei. Energia este percepută de noi ca o sarcină majoră, o provocare în fața Europei pentru viitor. Vă mulțumesc, deci, pentru descrierea detaliată a situației din domeniu. Acum am să dau uh, cuvântul colegilor mei care doresc să pună întrebări Va trebui să ne limităm la un timp uh, alocat vorbitorilor de 3 minute. Haideți să facem un efort în acest sens și dau acum uh, cuvântul colegilor mei, înainte de toate, doamna Jordan. Predstavitev začeli ste z notranjim trgom in tudi jaz bi najprej postavila vprašanje z tega področja. Mulțumesc uh, pentru această prezentare. Ați vorbit despre piața internă și am o întrebare. Știu că <clears throat> în câteva luni intrăm în 2014 și se vor întâmpla foarte multe evenimente la nivel european și național. Care este planul președinției pentru a convinge statele membre să pună în aplicare cel al treilea pachet pentru energie până la sfârșitul anului? Spuneți că veți face multe în acest sens, dar ce veți face? Ce anume? Și mai am o observație. Infrastructura. Comisia spune că vom avea nevoie de 10 miliarde de euro, dar pentru asta e nevoie de investiții. Cum vom putea atrage investitorii? Cum îi vom face să ne pună la dispoziție finanțare pentru acest domeniu. Apoi, directiva privind siguranța nucleară, ne-ați uh, spus câte ceva despre activitatea la Consiliu în acest sens, dar trebuie să vă spun că și Parlamentul European va discuta această directivă și nu în cadrul procedurii de codecizie. De aceea este cu atât mai important să ne asigurăm că avem o bună cooperare. Cum Doriți, deci, să se desfășoare această cooperare între Consiliu și Parlament. Și nu în ultimul rând, trebuie să vorbim despre politica energetică până în 2030. Cum vedeți viitorul acestui domeniu? Vă mulțumește cadrul actual stabilit până în 2020? Veți copia acest uh, cadru pentru intervalul 2020-2030. O să facem mai întâi un grupaj de șase întrebări uh, la care veți răspunde apoi în bloc, domnule ministru. Acum domnul Prodi are cuvântul. Mulțumesc, domnule ministru, pentru că sunteți alături de noi. Apreciem acest lucru, apreciem și faptul că v-ați referit aici la biomasă și energii regenerabile. Cred că trebuie ca legislația să fie clară în legătură cu utilizarea biomasei trebuie alcătuită o ierarhie și trebuie pus pe primul plan pusă pe primul plan producția de alimente și furaje. Iar industria bio trebuie de asemenea să se bucure de atenția noastră pentru că bioindustria exploatează complexitatea moleculară a biomasei. O utilizare foarte importantă. Un al treilea element se referă, bineînțeles, la energie, dar aici ne regăsim într-o uh, într-un domeniu în care se fac progrese foarte rapide și foarte importante. Vorbesc despre posibilitatea de conversie directă prin uh, piroliză conversia biomasei direct în uh, gaz și uh, construcția de celule de combustie performante, instalații care există deja, tehnologie care există și care poate să stea la baza unei uh, utilizări eficiente a biomasei pentru a obține energie fără ardere, ceea ce nu înseamnă că ceea ce înseamnă că eliminăm principala sursă de poluare atmosferică, arderea. V-aș întreba dacă ați putea să vă luați un angajament în acest uh, sens, pentru că ar fi un pas înainte foarte important în utilizarea biomasei pentru producția de energie. Și în același timp, pentru protecția mediului. Mulțumesc! Děkuji panu kolegovi Prodimu a del. Mulțumesc, domnule Prodi. Următoarea vorbitoare. Salut țintele pe care vi le-ați stabilit și strategia pentru 2020. Înțeleg că Comisia va veni cu o comunicare sau o carte albă până la sfârșitul anului care va fi discutată la Consiliul Energie pe 12 decembrie. Mă întrebam dacă ați încuraja o discuție pe tema importanței eficienței energetice ca o condiție preliminară necesară discutării strategiei pentru 2020 îmbunătățirea eficienței energetice poate asigura uh, o, o siguranță a alimentării energetice. A trebuit ca uh, industria să fie uh, încurajată să facă pași în direcția reducerii uh, emisiilor de gaze cu efect de seră, v-ați referit la importanța finalizării proiectului pieței energetice interne. Există o evoluție recentă care riscă să submineze piața internă și e vorba de uh, deschiderea uh, pieței uh, naționale de capacități energetice și cred că aceste piețe noi ar putea afecta dezbaterea privind piața unică a energiei în Europa. Mulțumesc. Domnul Turmes are acum uh, cuvântul. I think on, I want to follow up on, on... Mulțumesc, uh, domnul uh, ministru. Vreau să Vorbesc și eu despre țintele pentru 2030 și să subliniez uh, importanța eficienței energetice care asigură uh, locuri de muncă și o economie mai curată. Uh, acesta, acest subiect ține și de sărăcia energetică. De săptămâna trecută avem un cadru financiar multianual nou și asta înseamnă că vom avea bani dedicați eficienței energetice în fondurile structurale. Înțeleg că sărăcia energetică, mai ales în estul Europei, este strâns legată de moștenirea, graua moștenire a construcțiilor uh, prost izolate construite în uh, perioada comunistă aici. Cum vă propuneți să ajutați uh, și să, să acordați prioritate în cadrul fondurilor structurale acestei eficientizări energetice? Și o a doua întrebare s a referi la dimensiunea externă. Mă uimește pentru că sunteți dintr-una din țările care are un sistem foarte dependent de importuri. În domeniul electricității, în ziua de azi încă permitem funcționarea unor uh, uzine uh, electrice care ard cărbuni și care nu întrunesc standardele europene. Cum intenționați să egalizați uh, piața și condițiile pentru uh, producerea de energie și cum vă veți ocupa de importurile de energie produsă din astfel de surse. Pentru că trebuie să ne uh, păstrăm uh, standarde ridicate. Și dacă ne uităm la statistici, vom înțelege foarte repede că problema pe care o avem în Europa cu gazul se datorează faptului că în contractele pe termen lung cu partenerii din Rusia mai ales, am uh, introdus o condiție în ce ține de indexarea prețului petrolului. Iar această indexare este mai uh, abruptă decât uh, curba de scădere a prețului gazului. Cred că această condiție a indexării uh, prețurilor energiei în funcție de Um, costul petrolului trebuie eliminată. Ea a fost uh, introdusă în anii 60 și nu se mai justifică. Deci ar trebui făcut un apel la Comisie și la statele membre să declare această indexare ilegală și să o elimine din toate contractele de importuri de gaze. Cred că aceasta ar trebui să fie o prioritate a președinției dumneavoastră. Pane ministře, já bych teď doporučoval... Eh, Domnule ministru, aș recomanda ca dumneavoastră să răspundeți acestui prim grup de întrebări. E vorba de întrebări destul de stufoase, de bogate și nu vrem să vă încărcăm cu prea multe întrebări înainte de al doilea tur de răspunsuri. Aveți acum cuvântul pentru a răspunde la primul set de întrebări. Thank you, Mr. Chairman. Let me start with... Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să încep cu prima întrebare a doamnei Iordan. Mulțumesc foarte mult pentru întrebarea legată de piața internă de energie. De fapt, este chiar una dintre prioritățile președinției lituaniene. ne-am propus să acordăm o mare atenție acestui subiect. Considerăm că acesta este momentul potrivit pentru a evalua progresul în statele membre în ceea ce privește implementarea măsurilor pentru a ajunge la o piață energetică comună. Vor exista o serie de reuniuni, inclusiv cea informală, conferința de la Vilnius, și apoi o întâlnire formală a oficială a miniștrilor, unde va fi prezentat raportul privind progresul spre o piață energetică comună. Cu siguranță acesta este un moment foarte important pentru că vom mai avea doar un an până la atingerea termenului limită. Să trec acum la întrebarea legată de directiva cu privință la siguranța nucleară. Președinția lituaniană salută propunerea. Aceasta a fost prezentată de Comisia Europeană și ne propunem să începem negocierile în, în Consiliu și să mergem cât de departe este posibil. Să trecem acum la întrebarea legată de perioada de după 2020. Intervenție din sală. Întrebarea mea legată de directiva privind siguranța nucleară era următoarea. Cum doriți să cooperați cu Parlamentul European? Pentru că noi nu avem putere de codecizie pe acest dosar. Cred că cel mai bun răspuns pe care pot să vi-l dau e că, că suntem pregătiți să vă ascultăm, să ascultăm comisia dumneavoastră din cadrul Parlamentului European. nu e niciodată îndeajuns să ascultăm sfaturi și să ne consultăm pe așa un subiect important, așa că cu siguranță vom avea dezbateri cu Parlamentul. Bun, să trec acum la perioada de după 2020, strategia 2020. Investitorii trebuie să poată să prevadă cadrul legislativ. Deciziile trebuie să se ia într-un mod responsabil în ceea ce privește subiectele legate de energie și climat și obiectivele care există în acest sens. Ar fi foarte important pentru noi să avem posibilitatea să vedem care sunt rezultatele comisiei după consultările publice care au fost lansate și tocmai s-au încheiat cu privire la Cartea Verde. Așa că așteptăm informații din partea Comisiei cu privire la aceste rezultate și apoi și propuneri în legătură cu posibile scenarii și evaluări ale impactului pentru diferitele sectoare. Să trecem acum la finanțarea infrastructurii. Da, este o întrebare foarte importantă. Pentru prima oară, finanțarea pentru proiecte la nivel european, de la nivelul Comisiei și al Uniunii Europene, va fi disponibilă și eu cred că acesta este un progres foarte mare el însuși. Trebuie să căutăm acum căi prin care să putem să creștem aceste sume de bani prin diferite scheme comerciale care ne stau la dispoziție. Cred că ar fi o posibilitate bună de discuție și a acestei căi atunci când ne vom întâlni la conferința de la Vilnius din noiembrie. Trec acum la întrebarea domnului Pro din ceea ce privește durabilitatea biomasei. Vă mulțumesc mult pentru această întrebare. Vorbim de o fază incipientă a discuțiilor pe acest subiect, dar uh, deja sunt implicate multe părți importante. Așteptăm cu nerăbdare comisie, propunerea comisiei. Uh, astfel încât să existe o dezbatere între miniștrii responsabili cu energia. Cred că trebuie să ascultăm și ce au de spus cei din industrie și avem nevoie de experți care să ne prezinte părerile lor. Oricum, cred că e foarte bine din partea dumneavoastră că veți veni cu o propunere specifică și concretă, pentru care țin să vă mulțumesc eficiența energetică. Doamna Holme și domnul Turmes mi-au pus întrebări legate de acest subiect și le mulțumesc. Directiva privind eficiența energetică a fost adoptată anul trecut. Este un instrument pentru a ajunge la obiectivele pe care ni le-am propus până în 2020. Răspunsul ar fi că trebuie să ne axăm acum pe punerea în aplicare și pe ceea ce se întâmplă în statele membre. nu există o cale mai atractivă decât a nu folosi energia deloc. Domnul Turmes ne vorbea despre provocările care există în regiunile noastre, în țările noastre în acest sens, dar ne arată și oportunitățile care se află în spatele acestei directive. proiectele nucleare din vecinătatea noastră. Vă mulțumesc și pentru această întrebare. Este una foarte importantă pentru regiunea noastră. Întotdeauna am fost de părere că standardele de siguranță nucleară nu trebuie să se oprească la granițele Uniunii Europene. Am uh, menționat uh, proiecte care au ca țintă piața europeană și trebuie să fim foarte atenți ca și asemenea proiecte din exterior să respecte standardele noastre. Apoi, e foarte important să existe același nivel în ceea ce privește competitivitatea companiilor care se află pe Uniunea Europeană, dar și cele care încearcă să pătrundă pe pieți din afara Uniunii Europene. Voi trece acum la întrebarea dumneavoastră în ceea ce privește legătura dintre prețul uh, gazului și al petrolului. Cred că deja devine o realitate. Majoritatea companiilor europene, cele mari, merg în această direcție. E deja o tendință care nu mai poate fi oprită și vom fi foarte atenți la propunerea dumneavoastră când vom vorbi despre dimensiunea externă în discuțiile cu miniștrii de energie. Vă mulțumesc foarte mult! Groups, uh... Următorul grup de întrebări, domnul Buzek este primul, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentare. Uh, Sprijin programul dumneavoastră în ceea ce privește domeniul energetic pentru următoarea jumătate de an. Este foarte interesant. După ultimele reuniuni din ultimele luni, noi ne-am întâlnit am auzit și un discurs foarte bun al președintelui dumneavoastră săptămâna trecută la Strasburg, așa că pot să spun că sunteți bine pregătiți pentru următoarele șase luni. Cred că aceste șase luni vor fi cruciale pentru, complet, pentru finalizarea pieței energetice comune în Uniunea Europeană. Sunt de acord cu răspunsurile dumneavoastră, dar vreau să mai adaug ceva la mm, întrebarea legată de infrastructura adresată de doamna Jordan. Uh, va fi nevoie să discutăm despre interesele comune și e nevoie de intraconectivitate transfrontalieră, pentru ca să nu mai existe regiuni izolate energetic. Apoi a mai fost întrebarea colegului Turmes și această întrebare foarte importantă în ceea ce privește prețul benzinei și indexarea prețului petrolului. Ne dorim ca ne dorim ca benzina să fie mai ieftină în țările noastre, pe continentul nostru, așa că acest punct este unul foarte important. Și acum, foarte pe scurt, două întrebări suplimentare. Comerțul energetic transfrontalier ar trebui să fie posibil, dar nu e ceva ușor, nu doar în ceea ce privește transportul, ci pentru că mai există multe elemente necesare care lipsesc. Dar probabil cel mai dificil este să ajungem la o compatibilitate în ceea ce privește schemele de suport pentru energia regenerabilă. Ar trebui să începem să discutăm această problemă pentru că la nivel european va fi dificil de implementat și va fi greu să ajungem la rezultate bune. Apoi, o piață care să fie ușor accesibilă consumatorilor cum pot fi implementat, implementate toate chestiunile legate de domeniul TIC. Cum putem să ne asigurăm că accesul le e ușor cetățenilor noștri, pentru că ei câteodată nu înțeleg ce se întâmplă pe piața energetică și cum putem să-i ajutăm să facă alegerea potrivită în ceea ce privește furnizorul de energie să îi ajutăm să ia o decizie. De exemplu, prin niște brokeri locali și acest lucru ar putea să fie posibil. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim și acum domnul Benson are ultima întrebare. Mulțumesc, domnule președinte! Aș dori să-i mulțumesc și eu domnului ministru pentru faptul că ne-a prezentat programul președinției sale. Este foarte clar că Europa din 2014 are nevoie o piață internă de energie, însă această piață trebuie să fie și stabilă și transparentă. Ministrul vine din țara din care vine, însă, cu toate acestea, când vorbim despre piețe energetice stabile și transparente, observăm că suntem într-un impas. Vorbim despre aceleași reguli ale jocului pe piața energetică. Un exemplu ar fi Gazpromul, unii trebuie să plătească de două ori mai mult într-o țară față de ceea ce se plătește în Germania. Așa că dacă vorbim de, trebuie să vorbim de piețe energetice stabile și transparente. Însă eu am impresia că colegii noștri baltici se află într-o situație dificilă. Eh, acum, în ceea ce privește energia durabilă, când vorbim de obiective pe termen lung, obiective cu putere de lege, când vorbim de energii regenerabile, energie durabilă, când vorbim despre toate acestea, de ce nu spunem și următoarele? În primul rând, e nevoie de mai multă eficiență energetică pentru a putea reduce emisiile de dioxid de carbon. nu e așa? Probabil ne lipsește finanțarea în acest sens. Și până când vor plăti statele baltice mai mult pentru gaz decât plătește Germania? Ce veți face astfel încât să existe posibilități mai bune și să vedem ce ar trebui să se întâmple după 2013. 2020, practic, e ziua de mâine pentru majoritatea întreprinderilor. Așa că trebuie să vedem în ce direcție se îndreaptă companiile. Mulțumim! Od eh, členů výboru, prosím. Mulțumim pentru această întrebare. Vă rog să răspundeți eh, la această întrebare adresată de membrii comisiilor. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule profesor Buzek, întâi voi răspunde la întrebările adresate de dumneavoastră. Procesul de selecție, da, într-adevăr, este un proces foarte important care deja e în desfășurare. De fapt, există o reuniune plănuită pentru această săptămână în care vom demara discuțiile în ceea ce privește uh, o listă și așteptăm cu nerăbdare ca în toamnă să facem pasul următor. Așa cum v-am spus, din toamnă vom uh, acorda atenție foarte mare acestor proiecte pe interese comune. V-am acceptat uh, invitația și vă așteptăm și pe dumneavoastră acolo să fiți prezenți, să faceți propuneri. Statele membre trebuie să fie încurajate să fie mai atente, mai ales la raportul Parlamentului European pe acest subiect privind proiecte de interese comune. Apoi, scheme de sprijin privind compatibilitatea. Căutăm niște linii directoare în acest domeniu și mecanisme de cooperare. Acestea vor fi prezentate în această vară. Apoi am putea să organizăm o prezentare, o discuție în Consiliu pe acest subiect. Într-adevăr, este unul foarte important în întreaga discuție în legătură cu funcționarea pieței comune, cum pot fi evitate conflictele între diferite scheme de sprijin între diferitele state. Trec acum la întrebarea din partea domnului Benson. Da, transparența este o chestiune foarte importantă, într-adevăr. Ce vedem astăzi? Există deja tentative în acest sens, legislatorul european încearcă să se asigure că transparența are tot mai multe efecte. Ne așteptăm că ca după implementarea pachetului privind um, energia, vom ajunge la niște operatori independenți de transmisie, atât în ceea ce privește gazul cât și electricitatea și ne așteptăm să existe o creștere a gradului de transparență și, și mai important, a diversificării. Acesta este aceasta este a doua parte din ceea ce ar trebui să se întâmple și ceea ce consider eu că se întâmplă în uh, regiune și în Europa. E nevoie de instrumente juridice, dar și de diversificare și surse alternative de energie. Mulțumesc! Mulțumim, uh, domnule ministru! Vă mulțumesc în numele tuturor colegilor și colegelor uh, din această comisie. Vă mulțumim încă o dată pentru răspunsurile dumneavoastră foarte clare. Vă mulțumim uh, și pentru uh, tot ceea ce ne-ați prezentat. Într-adevăr, este o mare onoare că ați venit uh, încă de la începutul preluării președinției în comisia noastră. Este adevărat că energia reprezintă una dintre prioritățile cele mai mari ale comisiei noastre. Ne bucurăm anticipat să vă revedem în comisia noastră și pe viitor suntem conștienți că energia și uh, toate aspectele asociate reprezintă subiecte esențiale pentru toată Uniunea Europeană, pentru toate statele membre și pentru toți cetățenii europeni. Este un fenomen care ne influențează viața de zi cu zi. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați venit. Vă urăm uh, mult succes în uh, funcțiile dumneavoastră, mult succes președinției lituaniene și pe curând. Bene, allora proseguiamo, buongiorno a tutti, proseguiamo i nostri lavori. Dop- Continuăm uh, lucrările. După întâlnirea cu ministrul lituanian. Trecem acum la punctul 4 de pe ordinea de zi și dau cuvântul doamnei Pilar del Castillo. Pilar, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc încă o dată stimați colegi, domnilor și domnilor, astăzi uh, vom dezbate prima dată acest raport uh, din proprie inițiativă care se referă la strategia europeană în domeniul uh, cloud computing. computing. Iar eu sunt raportor pe acest dosar. Comisia noastră va trebui să-și dea avizul cu privire la strategia prezentată de Comisia Europeană. Nu trebuie să uităm că aceasta este una dintre acțiunile cheie ale strategiei digitale pentru Europa care datează din 2010. Foarte rapid acum. Cloud computing nu este practic o tehnologie nouă, ci este mai degrabă rodul evoluției tehnologice în acest uh, domeniu al uh, informaticii. Există însă noi factori care au condus la elaborarea acestui uh, cadru nou. Există foarte multe uh, posibilități uh, de cloud computing. Astăzi nu avem o organizație publică sau privată, nu există o bază de date, nu există conexiuni la o rețea. Așadar, este clar că posibilii utilizatori sunt atât persoane fizice, cât și companii și instituții În câțiva ani, uh, cloud computing a trecut de la o idee promițătoare cu un potențial mare la un uh, sector de activitate în uh, industria telecomunicațiilor. Aș merge atât de departe încât aș putea spune că este cel mai mare sector din această industrie. Cloud computing oferă foarte multe oportunități pentru infrastructură, pentru aplicații, pentru procese Poate face asta la scară largă sau la scară mai mică și de aceea este atât de important uh, pentru gestionarea și stocarea datelor la prețuri foarte competitive. Asta înseamnă că um, companiile din întreaga lume au observat, au um, observat această posibilitate uh, datorită evoluțiilor tehnologice. Este o evoluție foarte uh, importantă. Domnule președinte, nu am să insist acum uh, foarte mult pe toate avantajele acestei uh, utilizări a acestei uh, tehnologii specifice. Poate că ar fi mai bine să-i spun evoluție tehnologică. Comisia a prezentat un domeniu, un document care a evidențiat trei domenii importante în primul rând, uh, se vorbea despre un demers um, paralel a ceea ce a făcut Comisia și prin stabilirea a cinci domenii prioritare de intervenție, astfel încât uh, să elaborăm o strategie pentru cloud computing și astfel încât această tehnologie să joace un rol important în Europa pentru creștere și crearea de locuri de muncă. Primul domeniu de intervenție își propune să obțină creștere și uh, crearea de locuri de muncă. Șomajul în rândul tinerilor în Europa este aproape de, 20, aproape de 24% potrivit datelor Eurostat din martie 2013. De asemenea, potrivit raportului de mobilitate, știm că Europa va avea nevoie de 700 de mii sau chiar de un milion de profesioniști în sectorul uh, TIC. De aceea, o acțiune pe care am putea o integra în strategia noastră ar fi să furnizăm formare profesională în domeniul competențelor de cloud computing. Acesta ar, acesta ar fi un beneficiu direct pentru IMM-uri. Al doilea domeniu de intervenție se referă la siguranța, la securitatea uh, cloud computing. Trebuie să ne asigurăm uh, că avem o poziție de concurență um, loială, pe picior de egalitate pe această piață unică. Avem nevoie de ENISA în acest scop iar acest lucru este menționat în uh, directivă. Apoi este nevoie de furnizarea de servicii universale și de protecția datelor. Al treilea domeniu prioritar se referă la domeniul public. Aceasta este o dimensiune foarte importantă pentru că sectorul public are un rol imens de jucat în toate domeniile din Uniunea Europeană. Uh, cloud computing este un domeniu care necesită o digitalizare completă, inclusiv în sectorul public. Acest lucru va fi benefic uh, pentru cetățeni, pentru sănătate, pentru mobilitate, pentru educație și așa mai departe. Pe de altă parte, aceasta ar presupune costuri mai mici pentru administrația publică. Acest lucru ar putea fi valabil chiar și în instituțiile europene. Având în vedere amploarea enormă a acestui domeniu, dezvoltarea cloud computing în Europa ne va permite să uh, creăm un avantaj competitiv uh, și pentru alte sectoare, ce ar avea un efect de multiplicare acest sector uh, ar uh, fi un fel de motor de creștere și pentru alte sectoare. Deocamdată sectorul public uh, este în urmă în această privință. Apoi se vorbește despre implementarea tehnologiilor de cloud computing în sectorul public. Știu că până acum uh, a existat o abordare oarecum precaută, însă cred că trebuie să fim uh, mai îndrăzneți și să uh, încurajăm crearea de parteneriate astfel încât tehnologiile de cloud computing să fie adoptate așa cum se sugerează în documentul Comisiei. Un al patrulea domeniu de intervenție se referă la stabilirea de standarde în cloud computing nu poți uh, să ai uh, o structură uh, pe piloni, nu poți ca utilizatorii să fie dependenți de un singur furnizor. De aceea vrem să asigurăm un grad mai mare de portabilitate. Va trebui să asigurăm și interoperabilitatea. Aceasta este o cerință minimă dacă vrem să garantăm portabilitatea. În plus, uh, trebuie redactat uh, un set de standarde. Termenul pentru depunerea amendamentelor este de, 14 sept, este de 4 septembrie și sper că uh, până atunci voi primi sugestii. Vorbim apoi despre consumatori și despre transparența informațiilor care sunt extrem de importante. Aș vrea să mă refer acum uh, la un punct important uh, care a reieșit și în uh, alte dezbateri anterioare și anume care ar putea fi impactul acestei strategii. Dacă avem o strategie solidă de dezvoltare a tehnologiilor de cloud computing în Europa și, bineînțeles, nu putem să o facem în izolare, fără restul lumii, trebuie să o facem în cooperare cu alte zone geografice mai ales în cadrul relațiilor transatlantice. Oricum ar fi, este o abordare orizontală, o abordare transversală, iar aceasta este esențială dacă vrem să dezvoltăm piața unică digitală. Efectele acestei strategii uh, se resimtă și în alte piețe. Argumentul meu este că acesta poate fi un stimulent real care să faciliteze dezvoltarea pieței, care până acum, din păcate, a fost foarte fragmentată. Nu mai am alte comentarii de adăugat, aș vrea să mulțumesc comisiei și să vă mulțumesc pentru că ați organizat această dezbatere. Cred că este important uh, să discutăm uh, despre acest subiect chiar înainte de pauza de vară. Este chiar ultima ocazie să discutăm despre acest raport. Aș vrea să le spun tuturor colegilor că aștept cu interes comentariile lor și ca de obicei sunt deschisă sugestiilor. Vom avea o primă revizuire a amendamentelor în septembrie. Uh, cu siguranță aceasta este o contribuție la propunerea Comisiei. Cred că Parlamentul European poate să aibă o contribuție valabilă la acest exercițiu. Mulțumesc! Mulțumesc, Pilar! Dau acum cuvântul domnului uh, Calfin, care o înlocuiește pe doamna Trotman. Mulțumesc, doamnă președinte! Aș vrea să vă prezint scuzele din partea colegei mele, Catrin Trotman. Dumnea ei este raportor din umbră din partea socialiștilor pentru raportul uh, de cloud computing. În primul rând, aș dori să o felicit uh, pe doamna de Castilio, doamna raportor, pentru raportul său atât de cuprinzător și de complex, care ilustrează principalele provocări cu care se confruntă domeniul cloud computing în Uniunea Europeană. În ceea ce privește evoluțiile scandalului uh, PRISM uh, și fără a aduce atingere distribuției sau repartizării competențelor între comisiile Parlamentului, aș vrea să um, vă transmit faptul că um, Doamna Trotman apreciază această structură a raportului pe mai mulți uh, piloni. Aceasta subliniază uh, riscurile pe care le prezintă scurgerile de date și uh, atacurile de spionaj despre care am tot vorbit în ultima vreme. Apoi, referitor la raport, la infrastructură mai întâi. Cloud computing presupune uh, utilizarea unei uh, conexiuni de bandă largă eficientă. Așadar, uh, la, în momentul în care vom elabora strategia uh, privind cloud computing, nu trebuie să pierdem din vedere necesitatea conectării unor regiuni ale Uniunii Europene la internet de bandă largă. Aceasta este o provocare atât pentru persoanele fizice cât și pentru IMM-uri, mai ales când acestea se află în zone mm, cu densitate redusă, în care accesul la internet de bandă largă este redus. Așadar, când vom discuta despre evoluțiile în domeniul cloud computing, va trebui să le integrăm în contextul mai larg și să discutăm și despre uh, decalajele digitale și despre necesitatea de a evita adâncirea acestor decalaje. Când vorbim despre infrastructură, trebuie de asemenea să ținem cont de faptul că deocamdată nu există parcuri de servere în Uniunea Europeană. Majoritatea serverelor și majoritatea datelor sunt uh, stocate în afara Uniunii Europene. Este foarte greu să localizăm aceste clauduri. Uh, dar măcar încercăm să dezvoltăm infrastructura pentru uh, a fi eficienți. Referitor la competențe, uh, Pilar a vorbit despre acest subiect. În numele lui Catherine Trotman aș vrea să susțin aceste constatări. Avem nevoie de mai multă educație pentru utilizatori și avem nevoie de mai multe scheme de calificare pentru specialiștii care administrează sistemele de cloud computing și care dezvoltă această infrastructură. În al treilea rând, aș dori să mă refer la dimensiunea socială. Când uh, vom elabora strategia privind cloud computing uh, și uh, infrastructura, va trebui să vedem care este impactul asupra dimensiunii sociale Trebuie să vedem uh, cât de ușor este înțeles acest uh, concept, uh, care este implicarea specialiștilor din diferitele companii, riscul ca unele contracte mm, standard să mm, minimizeze potențialul de inovație. Așadar, trebuie să lăsăm uh, spațiu de inovație, mai ales în companiile mici. În ceea ce îi privește pe consumatori, uh, trebuie să evităm uh, ca aceștia să devină consumatori captivi și să încurajăm portabilitatea, așa cum spunea și Pilar. În plus, cred că ar trebui să vorbim nu despre diferența între strategiile naționale de cloud computing, uh, ci să facem diferența între țările UE și non-UE. Și trebuie să lucrăm la crearea unui spațiu unic european, astfel încât să putem compara piața europeană, piața unică cu piețele externe și să încercăm să diminuăm diferențele în cadrul Uniunii Europene. Strategia de cloud computing trebuie să aibă și legături internaționale, chiar dacă va fi elaborată la nivelul Uniunii Europene. Va trebui să stabilim legături cu partenerii din afara Uniunii Europene, uh, astfel încât să contribuim la promovarea acestui sector. Și în cele din urmă, Vreau să subliniez că alineatul 4 uh, este prea neutru. Spune că um, ar trebui să valorificăm sau să punem accentul pe mai multe modele de servicii. Catrin uh, a reamintit uh, un discurs susținut la Davos care spunea că trebuie să fim cloud active, nu doar cloud um, computing. Așadar, uh, trebuie să dezvoltăm uh, stimulente la nivelul Uniunii Europene. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Grazie, mi scuzo anche che ho lasciato passare. Mulțumesc. Și îmi cer scuze pentru, pentru că v-am, v-am permis să depășiți timpul de vorbire. Domnul Rhodes, da, cred că raportul uh, atinge toate aspectele care, de care trebuie să ținem cont uh, și care ar avantaja cetățenii europeni în legătură cu cloud computing-ul. Potențialul acestui domeniu este uriaș atât pentru IMM-urile europene cât și pentru serviciile publice care pot deveni și ele mai eficiente și pot uh, face achiziții uh, de echipamente IT în uh, mai mare siguranță. Sigur că e vorba, uh, în primul rând, de siguranță, securitate și uh, de o rețea uh, de uh, cloud computing de încredere care să consolideze activitatea providerilor de internet. Piața internă, cred și eu, trebuie să fie neutră și trebuie să trateze toți actorii implicați uh, la fel, în conformitate cu legislația europeană. Credem că Comisia ar trebui să ia conducerea în elaborarea de standarde pentru siguranța activității în uh, acest domeniu sunt aici o serie de aspecte care merită menționate, de la protecția consumatorilor până la uh, furnizarea informațiilor uh, necesare pentru cei care doresc să se implice în acest domeniu. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc, uh, doamna Anders Daughter. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și raportorului și trebuie să spun că Există foarte multe aspecte legate de acest uh, domeniu al uh, cloud computing, foarte multe uh, domenii pe care Comisia le finanțează și atunci m-am întrebat de ce Comisia a lansat această comunicare acum și nu atunci când au început procesele, proiectele de cercetare în domeniul cloud computingului în Europa. Doamna del Castillo însă reușește să facă ordine în comunicarea Comisiei, are cinci puncte foarte bine încadrate, foarte bine țintite și atinge toate problemele cheie care ridică probleme în Europa. Achizițiile publice, standardizarea, Uh, transparența și protecția consumatorului, lucruri care aduc valoare adăugată și care scot Europa în față în domeniul informatic. Sunt de acord cu uh, aspectele doamna, uh, menționate de doamna Trautmann în legătură cu modelele de securitate care circulă în spațiul virtual. Multe dintre acestea sunt uh, foarte greu de uh, controlat. Există câțiva mari actori care uh, controlează acest domeniu și foarte puțin rămâne de făcut la nivelul uh, autorităților locale sau al uh, consumatorilor individual, Pentru că actorii de mici dimensiuni, utilizatorii nu prea au uh, căi de acțiune împotriva celor care controlează domeniul și care pot să-l folosească în uh, moduri uh, incorrecte. Conceptul de portabilitate a datelor și interoperabilitate uh, este foarte interesant. Sunt uh, nerăbdătoare să colaborez cu raportorul și cu raportorii din umbră pe această temă și sper că vom ajunge la o dezbatere foarte constructivă, însă, repet, este un uh, proiect care reprezintă un foarte bun punct de plecare. Mulțumesc. Acum uh, domnul uh, Tovanovski. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, și eu mă alătur celor care au lăudat acest raport al colegii noastre. E un raport foarte descriptiv care definește foarte bine situația actuală în domeniul cloud computingului și, de asemenea, definește viziunea pentru viitor uh, în acest uh, domeniu. Apreciez foarte mult că dânsa a reușit în câteva pagini să descrie un proces foarte complex pe care chiar unii informaticieni nu-l înțeleg în toate detaliile. Cred că acest raport a fost uh, prezentat într-un moment prielnic, avem mai multe rapoarte, mai multe dosare în lucru și printre acestea se află și um, raportul domnului Rode, vorba de agenda digitală pentru Europa. Cloud uh, computing este un domeniu foarte important și foarte dinamic. Uh, în același timp, uh, acest domeniu va aduce o presiune crescând asupra altor domenii privind transferul de date și um, conexiunile broadband, pentru că e vorba de um, volume foarte mari de date care sunt transmise via cloud computing și de aceea este foarte important ceea ce spuneau uh, colegii înaintea mea, uh, foarte importantă cooperarea între sectoarele public și privat și totul va depinde de parametrii pe care noi vom reuși să-i definim astfel încât sectorul privat să fie încurajat să facă progrese rapide. Cred că, din punctul de vedere al intervențiilor administrative, trebuie să avem grijă să nu punem frâne acestui proces și să evităm uh, orice sarcini birocratice și administrative care să frâneze acest proces. În ceea ce, privea, în ce privește securitatea datelor, sigur că este un domeniu foarte important și răspunderea trebuie asumată de cei care vor gestiona acest sector uh, al cloud computingului. Ei trebuie să ia toate măsurile și să-și asume răspunderea pentru securitatea datelor. Am și eu câte propuneri, câteva propuneri în acest sens. Cred că trebuie să crească și mai mult numărul de uh, informații care sunt uh, transmise către populație. Populația trebuie bine informată pentru că adeseori este naivă în ceea ce privește acest uh, sector. Oamenii trebuie să înțeleagă cum funcționează acest domeniu care uneori poate scăpa controlelor și de aceea, în calitate de raportor din umbă, mă bucur că vom putea Uh, coopera și va voi aduce aportul uh, în discuțiile care vor urma. Mulțumesc, domnule Tozenovski. Acum, domnul Prodi. Mulțumesc lui Pilar del Castillo pentru raportul său. Cloud computing este un domeniu promițător pentru că aduce perspectiva accesului la informații și capacități de procesare care până nu de mult erau de neimaginat pentru utilizatorii individual. Deci, în mod potențial, este o evoluție foarte importantă. Dar în mod uh, così... Um... Acestea fiind spuse, ca să abordăm problema dintr-o perspectivă cât mai amplă, avem nevoie de garanții de securitate. Datele trebuie să nu poată fi manipulată de ori și cine. Sau spionate. Sau folosite în mod incorrect. Deci cred că odată cu folosirea acestui uriaș potențial, trebuie să fim foarte atenți și la riscurile existente în ceea ce privește disponibilitatea datelor. Trebuie să știm totuși unde sunt stocate aceste date și să ne asigurăm că nu sunt folosite pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost stocate inițial. Deci trebuie să avem garanții în acest sens înainte de a ne angaja în uh, proiecte care ar putea să devină din ce în ce mai greu de gestionat. Mulțumim, Angelica are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, stimate colege, cred că nu are nicio legătură ce s-a întâmplat acum cu cloud computing. În primul rând vreau să mulțumesc pentru acest raport foarte, foarte bun. Nu pot decât, decât să, nu pot decât să fiu de acord cu colegii mei. Cred că e un raport foarte interesant pe care putem să îl prelucrăm în continuare. Unii colegi au spus deja că la ultima sesiune de plenară am avut o discuție foarte mare în, în ceea ce privește ceea ce au făcut acum Statele Unite privind spionajul europenilor. Și apoi am auzit de la președinte de la președinții europeni că e nevoie într-adevăr să existe un uh, cloud european. Însă în Parlament este foarte important să prelucrăm acest aviz înainte să vină Comisia cu o propunere concretă în fața noastră. Raportul doamnei de Castillo îmi place foarte mult, mai ales pentru că vorbește foarte mult despre încredere. Încredere mai ales în ceea ce privește ocrotirea datelor noastre personale. În societatea noastră actuală acestea sunt foarte importante și dacă nu o putem garanta, va fi foarte rău, pentru că cei care au datele în cloud computing trebuie să aibă această garanție că datele lor sunt protejate. Așa că, dacă nu vor avea încredere că datele lor sunt într-adevăr în siguranță, atunci nu am avea nicio șansă să construim acest cloud european. Cred că acesta este punctul central dacă vrem să mergem într-adevăr spre un cloud european. Protecția datelor europene trebuie să fie la înălțimea standardelor propuse. Trebuie să existe măcar un minim al standardelor după care să ne putem ghida. Cred că aici încă mai trebuie să lucrăm foarte mult, însă abordarea mi se pare una bună. Cred că importantă pentru noi este și dezbaterea politică și noi, Parlamentul European, dorim să sprijinim înființarea acestui clad european. Și ce se înțelege prin acest prin acesta, pe mine mă șochează toate dezvoltările care au avut loc în ultimele două săptămâni. Am văzut că 95% din toți furnizorii de servicii cloud își au sediul în SUA și noi europenii nu avem niciun fel de omolog în acest sens și de aceea cred că trebuie să ne ocupăm neapărat și de acest aspect. Ce ne spun toate acestea? ce înseamnă exact un cloud european, că vor exista aceste centre de date pe viitor doar în Europa. Dacă vorbim de un cloud european, înseamnă că transferul de date de pe teritoriul european este permis doar dacă ne asigurăm că există standarde privind protecția datelor și în celelalte regiuni ale lumii și apoi ce facem cu Statele Unite ale Americii și cu ceea ce se întâmplă acolo. Cred că au rămas foarte multe întrebări care au de-a face cu acest subiect la care încă nu avem un răspuns și cred că comisia noastră trebuie să-și aducă aportul în acest sens. Eu fac parte și din Comisia Juridică și discutăm peste o jumătate de oră acolo despre taxele privind copierea în scopuri private. Din nou intrăm în acest domeniu al proprietății intelectuale, cum trebuie această protejată, cum se protejează drepturile de autor pe internet, pentru că și aici avem nevoie de standarde europene și de armonizare. Eu cred că totul ar putea fi concentrat, putem adăuga aici și cloud computing, să vedem exact de ce e nevoie, astfel încât să putem spune, da, ne îndreptăm spre acest cloud european, e important și pentru cetățenii noștri și pentru IMM-uri. Mie mi-au rămas foarte multe întrebări deschise și sper că cu doamna raportor vom putea discuta aceste chestiuni. Mulțumesc! Bine, abbiamo terminato l'intervento. Mulțumesc și cu asta am uh, terminat cu seria de întrebări din partea Comisiei. Acum are cuvântul Comisia Europeană. Aș dori să mulțumesc foarte mult pentru acest aviz. În primul rând, trebuie să spun că Comisia a făcut deja niște comentarii în perioada de pregătire a acestui aviz, așa că eu voi adăuga doar câteva elemente. Sprijinim uh, conexiunile pe bandă largă sunt foarte importante în dezvoltarea cloud computing. În ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii, în primul rând aș dori să spun următorul lucru. Nu aceasta nu e singura modalitate de a evita riscul de accesare a datelor de guverne străine. În primul rând, trebuie să fie îmbunătățită securitatea și încrederea. E nevoie de un cadru juridic transparent, e nevoie de cercetare la standarde înale, trebuie să lucrăm la încriptare, la evaluarea riscului și așa mai departe. Cred că acestea sunt alte căi prin care să putem să evaluăm riscul ca unele guverne străine să aibă acces la date. În al doilea rând, nu trebuie să ne concentrăm doar pe infrastructură în Europa. Trebuie să ne gândim și la următoarea posibilitate. Într-o situație în care va exista infrastructură și centrele acestea de date în Europa, s-ar putea ca anumite servicii să fie furnizate de companii americane. Să nu uităm că există foarte multe aplicații extrateritoriale. Unele servicii sunt furnizate de companii americane. Deci nu ar fi suficient să ne asigurăm că datele nu sunt accesate de guverne străine. În ceea ce privește avizul, mai vreau să spun ceva legat de protecția consumatorilor. Vreau să subliniez faptul că ar trebui să ne gândim la faptul că serviciile de cloud computing în viitor vor fi folosite peste tot, la fel cum e folosit internetul astăzi. Putem compara serviciile de cloud computing cu internetul într-un anumit fel. Să spunem că cloud trebuie folosit din principiu, e ca și cum am spune că internetul trebuie să fie folosit așa. Foarte mulți consumatori nu văd diferența dintre serviciile cloud și alte servicii. Și consumatorul va trebui să aibă anumite cunoștințe de informatică astfel încât să poată decide dacă va folosi servicii de cloud computing sau nu. Comisia nu este foarte sigură dacă prin acest aviz și felul în care se încearcă protecția consumatorilor este cel bun. Poate ar trebui să mergem mai mult pe cele propuse în uh, comunicarea Comisiei, în ceea ce privește termenii contractuali. Credem că așa vor fi mai bine protejați consumatorii. Aș dori să adaug și niște comentarii în legătură cu copiile personale, taxele pentru copiile personalizate și dreptul de copyright. Salutăm recomandările făcute de Parlamentul European în acest domeniu. Da, într-adevăr, acest aspect e foarte important pentru dezvoltarea pe viitor al cloud computing-ului. Și vom avea și o continuare bazându-ne pe recomandările dumneavoastră. S-au făcut niște comentarii privind diferența dintre strategii din Uniunea Europeană și cele din afară. E nevoie de un parteneriat cloud în Uniunea Europeană. Încercăm să ne asigurăm că există un fel de cooperare între statele membre. Diferitele state membre își, dezvol- își dezvoltă propriile strategii privind cloud computing, dar un parteneriat european în acest domeniu ar fi o platformă pentru un schimb de idei între diferitele state membre. Astfel, cred că încercăm să ne asigurăm că există un fel de cooperare în Europa. Mulțumesc foarte mult! Bine, grazie la Comisione. La, le... Bine, mulțumim foarte mult Comisiei și acum aș dori să-i dau cuvântul lui Pilar pentru concluzii. În primul rând, țin să le mulțumesc tuturor colegilor pentru o evaluare atât de pozitivă a avizului meu. Mulțumesc și comisiei pentru comentariile făcute. Vom avea timp după pauza de vară, la începutul lunii septembrie, să ne ocupăm mai departe de subiect. Vom avea prima reuniune a raportorilor din Umbro și ne dorim să ajungem în sesiunea plenară cu acest aviz la sfârșitul anului. Așa că avem timp și putem să abordăm întregul dosar cu calm. Ați menționat foarte multe puncte cu care nu pot decât să fiu de acord pe majoritatea dintre aceste puncte. Dar acum e timpul să închidem această dezbatere pentru că am avut deja oportunitatea să discutăm subiectul și putem face acest lucru și în septembrie. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim Pilar și mulțumim tuturor colegilor care au vorbit. Țin să vă reamintesc că termenul de depunere a amendamentelor e data de 4 septembrie la prânz. La data de 14 octombrie va avea votul, loc votul în comisie, iar apoi în noiembrie votul în sesiunea plenară. Acum, doamna Vălean nu e în sală și este înlocuită de doamna Hol, care îi voi da direct cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, mă aflu aici de, din partea doamnei Vălian și voi citi discursul pe care le-a pregătit pe acest dosar. Stimați colegi, ne spune dumnei, probabil vă amintiți că există un regulament privind notificarea proiectelor de infrastructură energetică în Uniunea Europeană. Acesta a fost deja trimis Parlamentului European în anul 2009. Atunci, doamna Vălian era tot raportor în Comisia ITRE și împreună cu Comisia Jurii, Comisia ITRE a hotărât că Parlamentul European va deschide o acțiune juridică împotriva Consiliului pentru a contesta temeiul juridic folosit și a cere anularea regulamentului. Consiliul se folosise de articolul 337 din tratatul privind funcțiunea Europe Uniunii Europene, Europene și 187. Acestea au fost temeiurile juridice folosite în ceea ce privește colectarea de informații generale. Atunci, doamna Văleana a spus că acest regulament uh, ar trebui să nu ajute doar la colectarea de informații, ci ar trebui să dea o formă pieței energetice pe viitor prin investițiile în ceea ce privește infrastructura energetică. După tratatul de la Lisabona, a fost foarte clar că noi trebuie să intrăm în procedura de codecizie pe acest dosar. Într-adevăr, la 6 septembrie 2012, Curtea Europeană de, Ju- de, Ju- de Justiție a anulat acest regulament și a spus Comisiei să pregătească un nou regulament pe un temei juridic și anume 1947 din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, astfel încât Parlamentul European să aibă uh, puteri de codecizie. Doamna Vălean spune că o mare parte din amendamentele adoptate de Parlamente 2010 au fost uh, implementate de Comisie în noua propunere și de Consiliu. Regulamentul cere ca la tot la 2 ani statele membre să colecteze date și informații în ceea ce privește anumite tipuri de investiții, clădiri, modernizare sau scoaterea din funcționare a clădirilor, transport și stocare. Ne referim aici la electricitate, benzină, biocombustibil și așa mai departe. Companiile energetice trebuie să dea datele necesare statelor membre. Comisia ar trebui să fie informată cu privire la investițiile care au loc în infrastructura energetică în Europa, astfel încât să-și ducă la îndeplinire obiectivele în ceea ce privește energia. Credem că acest instrument va ajuta la identificarea unor uh, potențiale viduri în ceea ce privește aliment, furnizarea și cererea pe viitor. Acest instrument este necesar din punctul de vedere al doamnei raportor și e important pentru că vine să completeze facilitatea conectarea Europei astfel încât să ajungem la obiectivele pe care le avem pentru piața internă energetică și pentru a conecta noile surse de energie la rețea. Doamna Vălian salută propunerea Comisiei. În raportul care ar trebui să vă fie disponibil acum a propus niște amendamente care duc la clarificarea unor noțiuni. În primul rând, dubla notificare. Doamna Vălean vrea să evite pe cât posibil o creștere a poverii administrative pentru companii. De aceea, în ceea ce privește cerințele de raportare, dacă notificările de investiții sunt cerute sub alte legislație specifică europeană, atunci statele membre vor fi exonerate de obligația de a notifica și sub acest uh, aspect aceleași investiții. Era nevoie de clarificări în acest sens. Doamna Vălian cere să fie mai bine subliniate aspectele legate de confidențialitate și securitatea datelor. Consideră că area de aplicare a regulamentului trebuie să fie extinsă astfel încât și cărbunele să fie văzut ca un element important al mixului energetic, pentru că are un impact foarte mare în politica energetică. Apoi, investițiile energetice în țările terțe care au impact asupra unul sau mai multe state membre trebuie să fie și ele luate în considerație. Piața europeană energetică nu trebuie să fie văzută ca una izolată și autonomă și de aceea trebuie să ținem cont neapărat și de vecinii noștri. În același sens, doamna Avălian a crezut că este necesar să fie crescute investițiile în ceea ce privește gazele naturale mai ales la export, și acestea sunt foarte importante pentru diversificarea energetică și strategia noastră în acest sens. Apoi, pragul de raportare pentru fermele eoliene onshore, acest prag a fost scăzut, pentru că și uh, fermele eoliene de mici dimensiuni pot deveni foarte importante pe piața europeană. Au fost extinse datorile de raportare în ceea ce privește unitățile de stocare ale energiei. Doamna Vălean așteaptă cu interes comentariile colegilor. Consideră că acest raport poate fi adoptat repede. Termenul de depunere a amendamentelor este data de 11 iulie și votul în intră la 18 septembrie. Mulțumesc! Bine, grazie per questa relazione. La parola al collega Langen. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea acestui raport, domnul Langen. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Raportul doamnei Vălian este, după părerea mea, unul foarte bun. Poate că mai e nevoie de niște completări și un punct pe care trebuie să-l abordăm critic. Dar, în rest, cred că putem să fim de acord cu acest raport. Doamna Hall ne-a spus că a existat o discuție în ceea ce privește uh, chestiunea legată de siguranța atomică, da, am fost, uh, chestiunea legată de temel juridic, da, am câștigat până la urmă după hotărârile luate de Curtea Europeană de Justiție, apoi există acum acest nou temei juridic pe care ne dorim noi să fie folosit. E bine că există procedura de codecizie pentru că avem astfel posibilitatea ca regulamentul care exista în 2010 și era pe baza um, uh, tratatului Euratom, putem să-l verificăm pe acesta. Trebuie să vedem exact care au fost termenele pentru notificare. Vedem că politica energetică a câștigat o importanță tot mai mare în ultimii ani și se deplasează tot mai mult spre centrul politicilor față de trecut. De aceea trebuie neapărat să ne ocupăm de acest regulament. Și am și câteva puncte. Doamna Vălean a vorbit despre includerea cărbunelui. Da, eu cred că e bine și voi sprijini acest lucru, amendamentul numărul 20. cărbune cu o producție minimă pe an de un milion de tone. E clar că va, vom mai avea nevoie de cărbune pe o perioadă determinată și de aceea apare și cărbunele în acest regulament. Apoi, la resursele regenerabile și dimensiunea centralelor, doar centralele mai mari ar trebui să fie vizate. Acum că vorbim de o decentralizare a aprovizionării cu energie în anumite state membre ale Uniunii Europene, eu cred că nu e ă, suficient ce se propune aici. Cred că nivelul este mult prea mare și de aceea propun în cazul tuturor măsurilor să existe o scădere a dimensiunii care a fost propuse până acum. Mai ales în ceea ce privește anexele, există o propunere în anexe în ceea ce privește Uh, centrale termice, 50 de MW și mai mult în loc de 100, biomasă în loc de 20 în medie. Toate aceste sume vreau, toate aceste cifre vreau să fie înjumătățite, pentru că trebuie să ținem cont neapărat de decentralizare. Apoi mai am încă un punct. Legat de articolul 11, aici există o clauză de revizuire. Se face o propunere în acest sens la articolul 11. În anul 2016, permiteți-mi să caut, în anul 2016 ar trebui să fie revizuită punerea în aplicare a acestui regulament, să fie prezentat un raport în Consiliu și în Parlament și apoi a doua propoziție uh, la revizuire, Comisia, printre altele, va cerceta dacă poate să fie crescut domeniul de aplicare și spre transport și rafinării, sprijinirea gazului, a petrolului și al cărbunelor, cărbunelui și eu aș include aici și gazele de șist. La amendamentul 14, statele terțe, investiții în statele terțe care ar trebui și ele să fie incluse în clauza de verificare. Acestea ar fi adăugirile pe care le-aș pune. Pentru că, da, se va lua o decizie în viitor și apoi ce consecințe vor avea asupra pieței energetice, să vedem și acele conducte, dacă vor fi sau nu construite în sudul Europei sau dacă Rusia își continuă proiectele de construcție, dacă sunt implicate sau nu companiile europene. Toate acestea trebuie să facă parte din clauza de revizuire, pentru că vorbim de niște elemente care au consecințe directe asupra pieței noastre energetice. Cam acestea ar fi schimbările noastre, însă în linii mari suntem de acord cu raportul doamnei Vălean. Mulțumesc! De parola colega Glante, care sostituisce Correira de Campos. Prego. Mulțumesc! în locul domnului Campos. Mulțumesc, doamnă președinte. Cum ați observat și dumneavoastră foarte bine, astăzi avem uh, mulți oameni care înlocuiesc pe ceilalți. Eu vorbesc în numele doamnei Corea de Campos. În observațiile sale s-a folosit de aceste lucruri pe care le-au spus colegii de dinainte și anume despre temeiul juridic. Nu voi mai vorbi despre acesta. Colega noastră sprijină acest raport și, da, trebuie acordată o mare atenție dezvoltării infrastructurii. Ne așteptăm la o dezvoltare a sistemului energetic și e nevoie de măsuri politice adecvate. Suntem de acord în linii mari cu raportul făcut de doamna Vălian și da, sprijinim și notificarea în ceea ce privește cărbunele și apoi și aspectele legate de statele terțe. Cum a spus și doamna Hall, trebuie să evităm să existe o duplicare a cerințelor de notificare. Suntem de părere că confidențialitatea date, de, conf, confidențialitatea datelor este foarte importantă. După părerea noastră, avem aici posibilitatea de a crește transparența, pentru că au existat niște întârzieri în acest sens în ceea ce privește legăturile energetice transfrontaliere. De aceasta este nevoie pentru o piață care să funcționeze normal, așa că trebuie să mergem mai departe cu analiza. Și acum am și eu niște observații de la cele spuse de domnul de Langen, dacă poate să mă asculte, și anume în ceea ce privește o scădere a acestor valori, a pragurilor, da, cred că e o chestiune care trebuie, care merită să fie discutată. Mulțumesc! Grazie. La parola al colega Tozenowski. Mulțumesc, domnul Tozenovski, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu uh, mă voi exprima în calitate de raportor din umbră și nu am să vorbesc în numele nimănui. Asta ca să reacționez la ce spunea antevorbitorul meu. Cred că am avut discuții foarte aprofundate pe acest uh, subiect. Am identificat uh, însă anumite probleme. Pe de o parte, suntem conștienți de importanța datelor strategice în sectorul energetic pe de altă parte, Știm că avem nevoie de informații referitoare la dezvoltarea resurselor energetice. Problema Europei este, de fapt, sinergia acestor resurse și este legată de problemele legate de tranzit. În plus, are și repercusiuni juridice. Sunt de acord că trebuie să includem și cărbunele în uh, sfera de aplicare. Pe lista produselor. În ceea ce privește definirea țărilor terțe, aici este puțin mai dificil. Nu este vorba doar de statele cele mai apropiate din punct de vedere geografic, însă știm că statele terțe care vor avea un uh, impact în viitor asupra evoluției energetice în Europa sunt, de exemplu, Statele Unite. Prin exploatarea gazului de șist și prin uh, faptul că ne influențează prin uh, tarife și alte aspecte. Sunt convins că această dezbatere este mai complexă complexă și mai complicată decât uh, raportul, dar sunt de acord uh, cu acest raport și sunt uh, dispus să-mi aduc contribuția astfel încât să reușim să definim coordonarea sistemelor energetice în Uniunea Europeană. Acestea sunt aspecte esențiale pentru funcționarea globală a Uniunii Europene. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Victorio Prodi acum. Grazie, președinte, per... Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Mulțumesc uh, și doamnei raportor pentru că este un uh, subiect uh, deosebit de important, mai important decât pare la o primă vedere. Va trebui să facem într-adevăr o analiză a nevoilor de infrastructură. Și când spun infrastructură, mă gândesc la infrastructura de transport, dar și la infrastructura de producție. Așadar, va trebui ca obiectivul nostru să fie instituirea unui sistem uh, durabil și rațional. Când vorbim despre transporturi, dimensiunea cea mai importantă este dimensiunea europeană. Nu e nimic nou în asta. Așadar, va trebui să încercăm să instituim o rețea europeană eficientă de transporturi. O rețea care să ne permită să valorificăm resursele de energie, în special uh, energiile regenerabile. Și asta pentru că vom avea niște statistici europene. Și astfel uh, vom putea să creăm uh, o rețea europeană de înaltă tensiune, astfel încât să îmbunătățim uh, utilizarea energiei. Va trebui să îmbunătățim și utilizarea energiei hidro și a energiei eoliene. Așadar, avem uh, perspectivele unei uh, implementări mai bune a energiilor regenerabile. Vom avea posibilitatea de a promova și energia hidro, pentru că energia eoliană este un pic uh, în impas. Așadar, trebuie să înțelegem un lucru, și anume că dimensiunea cea mai importantă este dimensiunea europeană cred că trebuie să investim rapid în aceste energii. Îmi amintesc de discuția legată de euroobligațiuni. Cred că am putea să construim această rețea de energie de înaltă tensiune continuă. Aceasta ne va permite să reducem de trei ori pierderile din rețelele clasice de energie și de curent alternativ. De unde și importanța dimensiunii europene a acestei rețele. Cred că trebuie să se producă niște transformări uh, importante. În ceea ce privește gazele naturale și rețelele de gaze, și aici va trebui să dezvoltăm infrastructura de înmagazinare. și uh, gazul obținut din, bioma, din biomasă ar putea să fie injectat în aceste rețele. Și aceasta este o posibilitate pe care nu trebuie să o ignorăm. Iată, o idee foarte interesantă. Oricum, trebuie să fim pregătiți uh, să facem aceste lucruri. Dar până atunci va trebui să facem investiții urgente, pentru că ne vor ajuta să ieșim din criză. Mulțumesc! Domnule, mulțumesc, domnule Prodi. Domnule absolut. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, cred că această temă are prioritate absolută pentru următorii ani și mai ales stocarea curentului, electricității e foarte importantă, mai ales când vorbim despre energiile regenerabile. În ceea ce privește hidrocentralele în Europa, acesta ar trebui să fie un punct central în Europa. Trebuie să existe o compensare în tot ceea ce se va întâmpla. Un alt punct care mă interesează foarte mult e cel legat de durata de viață a proiectelor. Uh, pentru că se pornește de la prima autorizare și trece mult până când într-adevăr se pune în aplicare acest proiect. Probabil comisia ar trebui să se gândească cum ar trebui să arate toți pașii în acest sens iar acești pași să fie explicați foarte, foarte clar, astfel încât să avem niște așteptări foarte clare în ceea ce privește posibilitatea de subvenționare, ajutor suplimentar, ce unde s-ar potrivi e neapărat nevoie să existe o rețea pentru subvenționarea acestor proiecte pe viitor. Instrumentele de piață sunt și ele foarte importante pentru că vor duce la constituirea prețului în acest domeniu. La toate acestea trebuie să ne gândim. Mulțumesc! Grazie, colega Rubic. La Comisiune, prego. Mulțumesc, colegului Rubic. Dau cuvântul Comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc uh, și doamnei raportor, uh, dar și doamnei Hall pentru că a prezentat elementele esențiale ale acestui raport. Mulțumesc uh, și acestei comisii pentru interesul acordat acestui proiect de regulament. Comisia ar dori să reamintească că există un regulament de punere în aplicare care cuprinde foarte multe detalii legate de modul în care statele membre trebuie să informeze Comisia cu privire la investițiile realizate. Acest regulament de punere în aplicare uh, permite găsirea unor soluții la preocupările care au fost deja menționate în raport. În primul rând, trebuie să semnalez uh, că și cărbunele este inclus în raport, în anexă în anexa la propunerea de regulament, dar și în regulamentul de punere în aplicare. Iar producția de electricitate pe bază de cărbune pentru investiții cu condiția ca statele membre să facă astfel de investiții sunt acoperite de regulament și de regulamentul de punere în aplicare. În schimb, extracția cărbunelui, gazului sau petrolului nu este acoperită. Și, într-adevăr, în clauza de revizuire am prevăzut să uh, uh, integrăm și aceste elemente eventual în momentul revizuirii. În momentul de față, poziția comisiei este că deocamdată nu avem foarte multă experiență cu punerea în aplicare a regulamentului, pentru că nu a existat decât un raport de punere în aplicare care a fost publicat pe 15 noiembrie 2012, în același timp cu pachetul privind piața internă statele membre trebuie să transmită o notificare odată la 2 ani. Um, regulamentul um, a fost anulat, însă efectele sale rămân aplicabile până la adoptarea propunerii actuale. Asta înseamnă că statele membre trebuie să-și notifice încă o dată investițiile anul acesta, în 2013. Comisia va prezenta un raport în 2014. Intenția noastră este să avem o revizuire substanțială a regulamentului, Vă spuneam că Comisia va uh, prezenta un uh, raport privind revizuirea până în decembrie 2016. Astfel vom avea trei exerciții complete care ne vor permite să avem uh, suficiente date pe care să ne fundamentăm analiza și la momentul respectiv vom vedea dacă trebuie sau nu să extindem câmpul de aplicare în uh, timpul negocierii acestui regulament cu Consiliul în 2010 a fost destul de dificil uh, să se accepte unele modificări ale plafoanelor uh, pentru investiții în energiile regenerabile, de exemplu. Comisia nu are intenția să redeschidă momentan această dezbatere și de aceea a făcut o propunere al cărei conținut este foarte apropiat de conținutul uh, regulamentului 617 care a fost uh, anulat. Iar uh, conform procedurilor, Comisia a făcut o nouă propunere pe baza unui nou temei juridic. Am dorit să vă transmitem aceste precizări există și alte aspecte care vă preocupă în momentul de față. De exemplu, vreți să evitați uh, creșterea poverii administrative pe umerii statelor membre. Vreți să evitați uh, duplicările. Am vorbit despre includerea cărbunelui. În ceea ce privește investițiile cu țări terțe, acestea sunt chestiuni deja acoperite de propunerea de regulament și de regulamentul de punere în aplicare. poate că am putea să facem mai multe precizări, dar aceste aspecte sunt deja acoperite. În ceea ce privește extinderea la noi domenii, cred că ar fi mai bine să așteptăm să avem trei rapoarte de punere în aplicare și să așteptăm clauza de revizuire în uh, decembrie 2016. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna Hall nu mai este prezentă, așadar închidem uh, dezbaterea pe marginea raportului Vălean. Doamna Vălean uh, va fi uh, informată cu privire la discuție. Termenul de depunere a amendamentelor este 12 iulie la prânz. Și pe 2 septembrie vom avea dezbaterea în comisie. Mulțumesc încă o dată. Trecem acum la punctul următor și dau cuvântul lui Bela Covaci. Dear Chair, dear colleagues, dear colleagues from Mulțumesc, dragi uh, colegi. În primul rând vreau să vă mulțumesc tuturor pentru amendamente și propuneri. Principalul aspect este funcționarea sistemului comunitar de înregistrare a transportatorilor de materiale radioactive. Am cerut Comisiei pentru Afaceri Juridice să, în, în conformitate cu regula de procedură, să-și dea avizul în legătură cu fezabilitatea schimbării temeiului juridic pentru o propunere de regulament care să înlocuiască articolele 31 și 32 uh, din tratatul care înființează comunitatea Euratom și a tratatelor corespunzătoare din uh, tratatele de la Lisabona, pentru a adapta baza juridică propusă de Comisie. După cum știți, conform articolele 31 și 32 din tratatele Euratom, Parlamentul e doar consultat, pe când la articolul 91 Parlamentul este singur legiuitor împreună cu Consiliul în conformitate cu uh, procedura legislativă obișnuită, ordinară. Opinia Comisiei Juridice este că articolul 91 constituie temeiul juridic cel mai potrivit pentru propunere. Este aceeași concluzie la care a ajuns și Comisia ENVI, care cere schimbarea temeiului juridic uh, în articolul 91. Această schimbare a temeiului juridic, uh, articolul 91, Am uh, depus de aceea propuneri uh, în acest uh, sens în comisia noastră, anumite amendamente precum noile definiții ale criteriilor comune și alte amendamente au cerut o nouă definiție a materialelor radio, radioactive. Alte amendamente cer eliminarea articolului 3, alineatul 3. Acesta se referă la licențierea și înregistrarea transportatorilor în conformitate cu directiva 96-29 în ceea ce privește uh, transportul materialelor uh, radio radioactive dacă transportul este inclus în aceste licențe sau uh, certificate uh, în uh, statele membre, acest lucru trebuie să fie specificat foarte clar. Toate statele membre trebuie să rețină dreptul, să păstreze dreptul de a um, reglementa sau chiar interzice transportul de asemenea materiale din motive de siguranță națională sau pentru protecția mediului sunt de acord că toate statele membre trebuie să decidă uh, care le este mixul energetic uh, optim, dar este foarte important ca aceste state membre să stabilească reguli foarte stricte, poate mai stricte decât cele ce figurează în regulament. Sunt de acord de asemenea că uh, este, uh, și ar trebui să um, furnizeze acces uh, public la lista cu transportatorii uh, certificați, autorizați. Sunt de acord cu amendamentul domnului Marinescu care cere o perioadă de tranziție de un an după intrarea în vigoare a regulamentului pentru ca acesta să fie aplicat și ca toate condițiile de certificare să fie uh, respectate pentru toți transportatorii autorizați. Mai sunt și alte amendamente legate de perioada de validitate a autorizării. În opinia mea, putem găsi un uh, compromis bun, uh, deși pozițiile, pentru că pozițiile nu sunt atât de diverse, de divergente cum să crede. Asta e totul uh, deocamdată din partea mea. Mulțumesc, acum vom da cuvântul doamnei Jordan, care îi ține locul domnului Marinescu. Da, domnul Marinescu mi-a cerut să prezint câteva din principalele aspecte ale acestui raport. În ceea ce privește temeiul juridic, domnul Marinescu este de acord că acesta ar trebui să figureze în uh, tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Eu cred că ar trebui să definim criterii comune care să guverneze acest uh, sistem pe baza uh, directivei privind protecția împotriva radiațiilor și pe baza directivei privind transportul substanțelor periculoase. Un transportator poate fi, deci, autorizat, însă numai dacă îndeplinește toate condițiile necesare. Și un ultim uh, comentariu pentru care, pe care domnul Marinescu consideră foarte important. Accesul public ar trebui permis accesul la lista cu transportatori autorizați. Și acum aș vrea să îmi exprim și propria mea opinie, pentru că până acum am vorbit în numele domnului Marinescu. În Comisia Envi am vorbit foarte mult despre temeiul juridic al acestui document. Acesta s-a votat și reflectă opinia raportorului. Opinia mea este însă puțin mai nuanțată. Am citit avizul Comisiei Juri și cred că această comisie a ținut cont doar de opinii, de părerea Comisiei și nu și de discuțiile noastre de la Envi. Am discutat despre introducerea de criterii pentru a permite transportatorilor să obțină autorizațiile. Aceste criterii sunt foarte importante dacă ne dorim să protejăm sănătatea cetățenilor noștri când vine vorba de radiații și de aceea credem că ar trebui să obținem un echilibru mai bun între, pe de o parte, protecția sănătății populației și, pe de altă parte, facilitarea transportului. Fiecare dintre aceste două aspecte ar, trebui să aibă cam aceeași greutate. Eu cred că ar trebui să ne bazăm pe criteriile din tratatul Euratom, în aceeași măsură în care putem folosi și uh, tratatul de la Lisabona. Cred că Convenția Euratom este o bază mai solidă. Cred că toate aceste documente vor fi stabilite prin codecizie. Am mai avut și alte opinii în Comisia ENVI care se refereau la notificări din partea Comisiei Europene către Parlament în legătură cu informarea statelor membre și cred de asemenea că ar trebui să măsurăm în mod adecvat competențele organismelor de reglementare. Există posibilitatea ca ceva să nu meargă bine în cadrul acestor organisme de reglementare și în acest fel putem arăta că am învățat ceva în urma accidentului de la Fukushima. Doamna Hall, da, mulțumesc că vreau să mulțumesc uh, raportorului pentru acest raport și sunt de acord că toate definițiile incluse aici trebuie să fie conforme standardelor internaționale, iar sistemul european trebuie să fie robust și operațional înainte de a aplica legislația. Acum, revenind la ce spunea colega mea mai devreme în legătură cu temeiul juridic, cred că este deplorabil că Parlamentul chiar nu are nimic de spus în această privință pentru că s-a ales tratatul Euratom. Această pro- problemă se referă la transport, sănătate, mediu și așa mai departe și ar trebui ca temeiul juridic să fie articolul 91 din uh, tratatul privind funcționarea Uniunii acest uh, lucru arată că tratatul Euratom trebuie să fie actualizat în lumina uh, tratatului de la Lisabona. Nu putem să lăsăm uh, așa o, o chestiune neactualizată, pentru că ne pune piedică în, în reglementare. Este în interesul tuturor să avem un sistem armonizat uh, în acest domeniu în Europa, dar este foarte important să adoptăm cele mai bune practici, nu să mergem pe cel mai uh, mic multiplu comun. Și cred că de asemenea este important ca atunci când uh, reglementăm acest sistem la nivel european, transporta, producătorii să poată demonstra că au suficientă capacitate financiară pentru a acoperi consecințele unei, unui accident, pentru că uh, acestea pot fi foarte grave. Am văzut ce se poate întâmpla dacă se răstoarnă o cisternă cu petrol, cât de grave sunt consecințele. Ei, vă dați seama ce probleme pot apărea dacă se răstoarnă un camion cu materiale radioactive. Sunt de acord cu uh, raportorul și mă bucur că s-a adus vorba. Energia este o problemă ce ține de uh, politica statelor membre. Nu ar fi însă nerezonabil să um, impunem statelor uh, să, să, să permitem statelor membre să impună limite și chiar să interzică transporturile de materiale uh, Uh, radioactivă, dacă acest lucru este posibil. În ceea ce privește conformitatea, cred că Statele, dacă statele membre constată că un transformator nu se conformează, atunci ar trebui să poată, în calitate de stat membru, să suspende activitatea acelui transportator în interesul uh, Uniunii Europene. Această uh, interdicție ar trebui să intervină foarte rapid. De aceea, transparența și schimbul de informații sunt foarte importante, pentru că în cazul unei neconformități, trebuie ca Comisia să poată fi informată și aceasta la rândul ei să informeze rapid celelalte state membre. Regulamentul de asemenea va putea fi uh, revizuit, uh, sper, uh, cu regularitate, pentru că va trebui să învățăm pe măsură ce aplicăm sistemul și să um, adaptăm acest sistem pentru a pune în aplicare cele mai sigure și mai, uh, mai uh, bune metode. Mulțumesc! Grazie. Paul Rubic. Mulțumesc. Domnul Paul Rubic. Uh. Mulțumesc, doamnă președinte. Prin tratatul Euratom există și un drept de inițiativă al Parlamentului European. Și eu consider că nu trebuie să ne sprijinim doar pe acesta, ci și pe temeiul juridic privind piața internă. Este foarte important în ceea ce privește domeniul transportului. Obligativitatea privind securitatea e cea centrală, mai ales și în ceea ce privește transportul de material radioactiv. Însă ce se întâmplă aici? Există directive în acest sens? Și cum putem să vorbim despre niște măsuri de prevenire în acest sens? toate acestea trebuie să fie prevăzute și în costuri, astfel încât să ne asigurăm că acestea sunt suportate de de producători și nu de plătitorii de impozit, pentru că aceștia nu trebuie să fie împovărați și mai mult. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Rivazi, bună ziua, nu v-am văzut, îmi cer scuze, vă dau acum cuvântul. Da, întâi, în legătură cu acest uh, dosar, eu aș uh, insista asupra schimbării încadrării juridice. La Hamburg, dacă vă amintiți, a fost de curând un incendiu. Uh, erau acolo substanțe inflamabile, dar și materiale radioactive pe același vapor. Vă amintesc, deci, că avem de gând să utilizăm directiva privind uh, materialele periculoase și, pe de altă parte, directiva privind uh, cele radioactive. Pe substanțe radioactive am obținut schimbarea temeiului juridic. Pe uh, radioactivitate, de asemenea, nu văd de ce pe transport de materiale radioactive nu putem să obținem schimbarea temeiului juridice, pentru că în calitate de parlamentar avem dreptul la codecizie. Este uh, vorba doar de coerență în domeniul transporturilor. Apoi, mai sunt câteva lucruri care mi se par foarte importante. Informarea și transparența. Trebuie ca publicul, așa ca și lucrătorii, să fie la curent cu natura deșeurilor radioactive transportate. Am o experiență personală în acest sens pentru că am controlat convoaie de astfel de materiale radioactive și trebuie să știți că aceste convoaie erau oprite uh, la nivelul uh, gărilor E vorba de uh, situația practică în care vagoanele, uh, camioanele cu materiale radioactive uh, degajă căldură și uh, aveam uh, uh, situații în care muncitorii la căile ferate se adăposteau lângă aceste vagoane de care nu se lipea zăpada în iernile grele, fără să știe că de fapt se expun unui pericol de radiații. Știți că, da, dacă, să zicem că teroriștii ar putea să uh, oprească un tren sau nici măcar să-l oprească, să-l uh, uh, jefuiască atâta timp cât este oprit într-o gară. Sigur că în gări există servicii de securitate, dar acestea trebuie să fie uh, servicii de securitate specializate și pregătite pentru a lucra cu materiale radioactive. Nu se spune nimic despre asta în Um, raport. Apoi, uh, principiul poluatorul plătește. În general, producătorul este acela care uh, este responsabil de aceste deșeuri, chiar și atunci când sunt în vagoane încărcate pentru transport. Dacă însă există un accident, cred că această responsabilitate trebuie stabilită clar. Este a producătorului sau este a transportatorului, dacă este, de exemplu, vorba de o deraiere. Cine este deci responsabil? Transportatorul cu care deține vagoanele sau uh, um, faptul că vagonul respectiv nu era suficient de solid uh, pentru a rezista unei astfel de situații. Trebuie să ne punem aceste întrebări înainte ca accidentele să se întâmple. Transportatorii trebuie să dispună de garanții financiare suficiente. Dar ce se întâmplă în cauză de fraudă? Dacă se descoperă că în uh, butoaiele transportate există elemente radioactive, atunci trebuie semnalat acest lucru și operatorul trebuie, operatorului trebuie să-i se interdică transportul. Dar cine va controla acest lucru? Și aici e o problemă. Statele membre trebuie să controleze inopinat uh, astfel de transporturi, deci fără avertismente. Cine face aceste transporturi fără avertisment? Statele membre, nu-i așa? Cred că toate aceste lucruri care țin de reglementare nu sunt bine prevăzute. Și apoi, uh, un ultim lucru, mai e o problemă de armonizare la nivelul uh, containerelor. Sunt diverse tipuri de containere. Unele sunt din beton și în caz de accident acestea pot să cadă, să se uh, deterioreze Mai sunt uh, acele containere din oțel care n-au nicio problemă în caz de accident. Deci, sunt foarte multe aspecte și trebuie să vă spun că în controlul acestor convoaie, reglementarea trebuie să fie foarte strictă. Mulțumesc! Comisia, mulțumesc mult, doamnă președinte. Am auzit foarte multe despre temeiul juridic. În același timp s-a spus că ar trebui să, zi, să existe niște criterii pentru înregistrare și recunoaștere. Criteriile vor exista în protecție. Protecția împotriva substanțelor radioactive e o prioritate sub uh, tratatul Euratom noi, Comisia, suntem de părere că tratatul Euratom este temeiul juridic potrivit pentru acest domeniu. Apoi, între transportator și transport. Vorbim despre transportatori, dar nu ne referim la transferul fizic din punctul A în punctul B. Apoi, la articolul 3.4 se descrie în detaliu că vorbim de majoritatea transportului ca surse nu transportul care are componente radioactive, cum ar fi diferitele tipuri de combustibili. Pentru că, de exemplu, dacă vorbiți despre acele container speciale la care făceați referire, există o legislație specială. Da, propunerea noastră conține și faptul că e nevoie de o legislație națională bună pentru asemenea produse. Noi vorbim despre acei transportatori care, de exemplu, transportă lucruri legate de sistemul medical, de exemplu, medicamente care trebuie să ajungă rapid la pacienți. Aici recunoașterea reciprocă este foarte importantă și avem nevoie de legislație la nivel european. În legătură cu transparența suntem de acord cu cele spuse, dar trebuie să vedem cine trebuie să facă această listă cu transportator. Neconformitatea e un element cheie și vor exist, există reguli în achi în ceea ce privește neconformitatea. Va exista o bază de date cu informații pentru toți cei în cauză. Apoi, revizuirea legislației există și aceasta. Va exista un corp uh, de con, un corp de consiliere temporar și va exista și un program informatic pe care dorește Comisia Europeană să-l dezvolte de îndată ce acest text legislativ va fi adoptat. Există aceste discuții interesante și posibilități pentru noi de a clarifica lucrurile. Din nou, vorbim de transportatori, iar în majoritatea cazului, cazurilor vorbim despre cei care transportă substanțe pentru cercetare medicală și medicamente, nu materiale radioactive. Așa că toată discuția aceasta legată de materiale radioactive nu se aplică discuției pe care am avut-o acum. Mulțumesc! Mulțumim foarte bine! Pentru a încheia discuția, aș dori să-i dau cuvântul domnului Covaci. <clears throat> Mulțumesc frumos, vă mulțumesc, stimați colegi, și mulțumesc și reprezentantei Comisiei Europene. Foarte multe puncte foarte interesante au fost atinse pe parcursul dezbaterii de astăzi și cu siguranță le vom include. Eu sunt încrezător. Am auzit și de la colegii mei că, la un moment dat, vom putea să ajungem la un numitor comun. Și, într-adevăr, cred că așa va fi. Și cu cât ajungem mai repede la un acord, cu atât mai bine. Mulțumesc! Bine, mulțumim. Le reamintesc colegilor că votul în ITRE va avea loc la data de 18 septembrie. Bine, și cu acestea suspendăm reuniunea de astăzi și ne întâlnim mâine la ora 9 dimineața. Acum va avea loc reuniunea coordonatorilor în câteva minute. Începem la 5 și jumătate. Mulțumesc!